May I ask the people behind to take your seats somewhere? Aș dori să-i rog pe cei din spate să ia loc, acolo unde găsesc un scaun liber. So I speak in German. Voi vorbi în germană. Declar ședința noastră deschisă. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Presupun că nu aveți nicio obiecție, deci este adoptată. Al doilea punct, uh, remarcile președintelui. Foarte multe, nu avem nevoie astăzi de foarte multe limbi. Cei care uh, vorbesc olandeză pot să vorbească în olandeză, dar nu se interpretează înspre olandeză. Apoi, punctul 3 de pe ordinea de zi, este audierea noastră. Ne bucură faptul că putem să organizăm această audiere astăzi. La cererea colegilor noștri am invitat uh, patru persoane. Am invitat pe Gottfried Wagner, trimis special pentru proiecte culturale și politică internațională și este ministrul um, federal în Austria. Bine ai venit, dragă Gottfried. Îl avem și pe fostul președinte al uh, Fundației Culturale Europene din Amsterdam. A renunțat la această funcție în urmă cu câțiva ani, în mod uh, voluntar. Apoi prezent este și Katinka Dietrich von uh, Wering. Și ea este binevenită, desigur și pe uh, managerul uh, pale, uh, Palatului Palais de Bozar din Bruxelles, domnul Paul Dujardin, însoțit de un coleg, acolo nume nu-l știu, bine ați venit. De asemenea, prezent este și um, prezent este și doamna Teia Tilikainen, directoarea Institutului Finlandez pentru Afaceri Internaționale și Vladimir Suho din partea uh, comisiei este uh, prezent. Doamna Maria Coconan este de asemenea uh, prezentă. Ea lucrează în Serviciul European pentru Acțiune Externă și Carolina Zilinska reprezintă președinția polonă. Bine ați venit tuturor! De ce organizăm această audieră? Poate unii dintre dumneavoastră știu că în urmă cu doi ani am, orga- am organizat o audieră, unde am uh, invitat or- or- o organizație. Aș dori să spun că organizația EUNIC are o are un rol foarte important din punctul de vedere al uh, aspectelor culturale în politica externă. Deci, datorită faptului că uh, lucrează în acest domeniu, nu am uh, dorit să o nu am dorit să invităm din nou reprezentanții acestei organizații, ci am dorit să avem invitați din partea altor organizații. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, de ce ne gândim la cultura, la rolul culturii în uh, relațiile externe? Cultura are un rol important și ar trebui să aibă un rol important pentru că cultura reprezintă percepția noastră asupra lumii. Cultura contribuie la dialogul intercultural și peste tot unde avem relații culturale, uh, încercăm prin cultură să promovăm stabilitatea și pacea și, în plus, cultura ar trebui să consolideze drepturile omului, să consolideze valorile democratice și să consolideze incluziunea socială. Și toate aceste lucruri sunt foarte necesare, de exemplu, în țările din sud-estul Europei, din Balcani. Cultura sprijină, de asemenea, societatea civilă și uh, pentru foarte mulți colegi uh, care nu sunt activi în această comisie, doresc să subliniez faptul că cultura are un rol important și din punct de vedere al consolidării creșterii economice. Cred că ar trebui să uh, profităm de toate rețelele pe care le avem la dispoziție, să le sprijinim Ah, mă gândesc aici la rețele cum este rețeaua EUNIC. Aici sunt active diferite uh, institute, cum este Institutul Goethe, British Council și așa mai departe. Apoi, în programul UNESCO din 2005, în cadrul acestui program, Uniunea Europeană s-a obligat ca uh, diversitatea culturală să devină un element cheie în cadrul relațiilor externe și s-a obligat de asemenea ca și ca cultura să aibă un rol din ce în ce mai important în, în politica externă. Până la urmă este vorba de um, cuvinte frumoase, rămâne să vedem dacă aceste cuvinte frumoase se vor transforma într-o uh, realitate. Am adoptat o rezoluție în legătură cu politica externă a Uniunii Europene. Această rezoluție a fost adoptată de uh, Parlament și am încercat ca Uh, ca prin această rezoluție să sprijinim ideea ca toate instituțiile europene să activeze în cadrul unei strategii comune europene. Audierea de astăzi reprezintă pur și simplu un pas în cadrul acestui uh, proces. Organiza, uh, această audiere va fi în modul următor organizată. Patru cei patru experți au la dispoziție fiecare 10 minute. Apoi, colegii noștri din uh, comisie sunt invitați să-și exprime uh, părerile, după care fiecare expert va avea alte 5 minute la dispoziție pentru a răspunde și uh, ulterior Comisia și uh, Consiliul vor primi cuvântul. Ședința noastră, ca toate ședințele noastre, este o ședință transparentă, este transmisă pe internet. Deci, dacă eu nu aș fi aici la prezidiu, aș uh, fi în sală și aș urmări cu foarte mare atenție ceea ce vom discuta acum. Și aș dori să vă clarific un aspect tehnic. Întotdeauna să apăsați butonul din uh, stânga uh, microfonului și uh, acest microfon trebuie și oprit când uh, vă terminați prezentarea. E bine, ajungem la audiera și îi dau cuvântul primul expert, Gottfried Wagner, ai cuvântul. Speak in any language. Poți vorbi în orice limbă îți dorești. Yeah, now. Thank you very much, uh, um, Doris Pack. Îți mulțumesc foarte mult, Doris Pack, președinta acestei comisii. Doresc să-i mulțumesc uh, și doamnei raportor care se ocupă de acest uh, raport important. Am onoarea de a reprezenta Uh, societatea uh, civilă în această audiere, deși lucrez la, uh, într-un minister. Astăzi vă prezentăm o inițiativă civică numită More Europe, mai multă Europa, a cărui obiectiv este să adauge cultura în relațiile externe ale Uniunii Europene. Voi vorbi astăzi despre punerea în aplicare a, propunerii, a propunerilor uh, Parlamentului și aș dori să încep cu două uh, lucruri concrete. Discutăm despre cât de competitivă este uh, Uniunea Europeană în afara domeniului culturii. Aici este important, sunt importante locurile de muncă și, pe de altă parte, discutăm despre corporații. Foarte importantă este ascultarea, dialogul, înțelegerea ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Apoi, o altă remarcă. În acest moment în care Uniunea Europeană își creează o politică externă, nu există o abordare coerentă în legătură cu, uh, cu, cu rolul culturii în această politică externă. dacă este să vedeți ce se întâmplă în, uh, în celelalte, în țările emergente, veți vedea cât de important este conceptul de soft power, de influență culturală pentru aceste state. China este una din, um, una din puterile în creștere și acum uh, știu foarte, construiesc o rețea de foarte multe institute Confucius peste tot uh, în lume, deci știu foarte clar care este, care este rolul culturii. Acum, haideți să, re- să revin la această inițiativă, More Europe. Noi ne definim ca fiind o inițiativă civică, pentru că, după părerea noastră, Europa este, în esență, un proiect civic. Poate această idee mai multă Europa uh, pare un paradox în aceste momente de criză. Însă acesta este momentul să restabilim încredere în uh, societatea civilă europeană și în instituțiile europene. Europa trebuie să se uh, poziționeze altfel în uh, procesul globalizării. Așadar, inițiativa noastră dorește să învingă acest sentiment uh, eurosceptic. Mai multă Europa înseamnă mai mult uh, investiții mai mari în dialogul uh, global. Doamnelor și domnilor, știți uh, foarte multe lucruri despre soft power. Ați avut acest uh, ați redactat acest raport, se pune întrebarea în ce, în ce situație ne avem acum și ce trebuie să facem pe viitor. Noi credem că în acest proces trebuie să depunem un efort suplimentar din partea Direcției Generale pentru Educație și, și Cultură, din partea Parlamentului European, din partea Institutelor Culturale Naționale, dar ce lipsește este până acest moment vocea cetățenilor. Dar uh, există motive uh, conform cărora putem crede că cetățenii noștri sunt interesați de ce se întâmplă cu cultura în Europa și cu uh, acest concept de soft power pentru Uniunea Europeană și cum va fi distribuit peste tot pe lume. Deci trebuie să includem societatea civilă, fundații, diferite organizații în acest proces de dezvoltare a unei noi politici uh, externe societatea civică trebuie ascultată în momentul în care se proiectează această nouă uh, politică și există suficient de multe dovezi care arată cât de importantă este cultura pentru politica externă în Uniunea Europeană și noi, societatea civilă, suntem pregătiți să împărtășim experiențele noastre în acest punct de vedere. Suntem un grup, un uh, grup mic, uh, format din uh, mai multe fundații din Norvegia și din alte țări și totul se petrece într-un parteneriat cu, cu societatea civilă. Este vorba de un uh, proiect și nu este vorba de o nouă structură. EUNIC este deja o structură, este o rețea de institute uh, naționale. Noi ne, defin, noi ne definim ca un grup care are un obiectiv foarte clar pe o, o perioadă pentru anul următor. Deci, într-un an ne dorim să avem câteva obiective atinge. Un număr uh, mic de institute s-au hotărât să ne sprijine, Consiliul Britanic, Institutul Francez, uh, um, Institutul Goethe um, german și un institut din uh, Danemarca. Acest mic grup de institute ar dori să organizeze pe două lucruri. Uh, de, uh, dezbateri și uh, susținere. O campanie de susținere, de sensibilizare. De ce această campanie? Pentru că știm că de ce instrumente avem nevoie. Uh, trebuie să trecem dincolo de cuvinte, să trecem la fapte, dar pentru acest lucru avem nevoie de structuri, o, stru- o structură care să coordoneze eforturile, care să ducă la o coeziune mai mare între diferitele instrumente pe plan european, o structură care să ajute la coordonarea eforturilor uh, diferitelor institute naționale, la uh, comasarea fondurilor, și la uh, dezvoltarea unei strategii. Ne lipsește în acest moment tocmai asemenea strategie. Sunt câteva instrumente care funcționează, dar nu avem o strategie co- coerentă uh, europeană. Noi sperăm ca peste un an să avem o asemenea uh, structură care să ajute să complementeze eforturile depuse Uh, de statele membre, statele membre mari și mici. Este foarte important să ascultăm și părerile care vin din uh, statele mici. Acum, această campanie de sensibilizare, de susținere, înseamnă să discutăm cu cei care au influență și cu mass media. Ne, plan- uh, ne gândim să organizăm mai multe dezbateri în perioada următoare, tocmai pentru Uh, a sensibiliza uh, politicienii. Aceasta este partea de dezbatere. Cred că nimeni nu știe în detaliu cum va arăta uh, viitorul. Anumite instrumente funcționează foarte bine în, în uh, statele membre. Avem foarte multe exemple pe care le putem umbla, uh, urma, dar care ar fi efortul uh, comun până la urmă? Uh, Mm, vom avea o, o casă a culturilor europene, acest lucru funcționează într-un loc, poate nu în altul, care va fi rolul atașaților uh, culturali în diferitele state membre. Există așadar foarte multe, foarte multe păreri și nu este clar care dintre aceste abordări uh, promite cele mai bune rezultate. Cred că Comisia testează apele din acest punct de vedere și în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă se uh, încearcă diferite modalități, dar forma finală trebuie să fie obținută în urma unor discuții care vor avea loc peste tot în Europa. Toate capitalele europene sunt importante și trebuie discutat pe plan local, cu mass media, cu opinia publică și apoi să venim la Bruxelles și să Um, avem această abordare uh, globală. Pe 8 decembrie vom avea o primă întâlnire cu, în cadrul EUNIC, aici la Bruxelles, și sper că atunci vă pot uh, da mai multe informații. Dar, desigur, dorim să colaborăm cu Parlamentul European, cu doamna Hacker, raportorul pentru soft power în uh, Comisia Cult. Uh, și va trebui să vedem cum putem să ne facem publice dezbaterile la care ne gândim noi. Obiectivul uh, final este așadar să avem această structură clară, uh, coordonare, com... deci nu control, nu un nou nivel de, birocra- de birocrație, ci o strategie clară și instrumente clare care să pună în aplicare această strategie și cred că astfel mi-am epuizat timpul uh, acordat. Îți mulțumesc, Gottfried. Cred că domnul Zuha se bucură foarte mult pentru acest ajutor din exterior, care îl va ajuta să tragă concluziile potrivite. Ok. Îi dăm cuvântul doamnei Catarina uh, Dietrich fost președinte al uh, Consiliului de la Fundația Culturală Europeană. Vă rog. Ok, danke. To have a more enhanced cultural component pentru ca politica externă a Uniunii Europene să aibă o componentă culturală mai importantă, trebuie să transmitem lumii mesajul că uh, o politică culturală europeană, politica culturală europeană și politica externă reprezintă, de fapt, unul și același lucru. E vorba despre protejarea diversității culturale, care este esențială în procesul de unificare a Europei. Pe plan extern, este vorba despre măsurile culturale menite să sporească încrederea și să ducă la dezvoltarea proiectului cultural european bazat pe respectarea diversității și a valorilor comune. Uniunea Europeană nu reprezintă o amenințare pentru lumea exterioară. Vrem să coordonăm și să eficientizăm politicile și proiectele externe ale Uniunii Europene, care la ora actuală sunt fragmentate, inclusiv componentele lor culturale și vrem să stimulăm proiectele culturale care au o importanță europeană în țări terțe, în cooperare cu rețelele culturale private și publice, rețelele existente. Propun să dezvoltăm următoarele acțiuni și mijloace și nu vorbesc despre lucruri revoluționare. Majoritatea acestor acțiuni sunt deja în curs, însă nu sunt coordonate, ca să nu mai vorbesc despre vizibilitatea lor care este mică. Vrem să existe un uh, departament de coordonare în cadrul Serviciului de Acțiune Externă, un departament care să aibă mai multe atribuții. Să organizeze întâlniri cu reprezentanții altor direcții generale, direcții care dezvoltă politici care au o componentă culturală, politica externă, comerț, extindere, acțiune climatică să organizeze deci aceste reuniuni și o dată sau de două ori pe an să înainteze un raport cu privire la rezultatul întâlnirilor Parlamentului European. Rezultatul acestor întâlniri trebuie să fie vizibil pentru cei care acordă subvenții și pentru solicitanții de subvenții pe un site în limba engleză. Există deja astfel de exemple de site-uri. Există un site german care se numește Europa Fördert Kultur și care include uh, o componentă cooperarea cu țările terțe. Deci nu vorbesc despre ceva complet nou. Site-ul acesta este însă cât se poate de german și avem nevoie de o versiune în limba engleză se poate avea în vedere, de asemenea, extinderea site-ului web existent la ora actuală, intitulat Laboratorul cu Cooperării Culturale Europene, extinderea acestui site la proiecte de cooperare culturală europene din țări terțe. Toate acestea sunt servicii de informare și trebuie coordonate. Este important de asemenea să creăm un cadru de referință pentru a susține proiectele de cooperare culturală din țări terțe printr-o colectare a bunelor practici, pentru că există deja bune practici, acestea au fost descrise, însă la ora actuală nu se realizează această colectare a bunelor practici. Nu este ușor să se creeze acest cadru de referință, pentru că situațiile diferă foarte mult, însă din momentul în care se vor colecta bune practici, totul va deveni mult mai clar. Apoi, să se creeze un fond de adaptare pentru includerea țărilor membre mai mici, mai puțin uh, puternice din punct de vedere financiar, în proiecte de cooperare culturală și includerea lor într-un, uh, în programele de vizitator ale țărilor mari. Ar fi ceva foarte important și pentru uh, lumea din afară, pentru uh, țările din afara Uniunii Europene. Susținerea inițiativei More Europe mai multă Europa și menținerea unui schimb constant de idei cu președinția EUNIC și cu biroul sau de coordonare de la Bruxelles, în așa fel încât să se stimuleze proiecte viitoare de cooperare culturală în țărtețe și pentru a se colecta bunele practici. Pe site-ul EUNIC se pot deja găsi exemple de bune practici însă acestea nu sunt suficient de bine cunoscute. Un oficial din fiecare delegație europeană din, în țări terțe ar trebui să fie răspunzător de afaceri culturale și să fie pregătit pentru a-și asuma aceste atribuții, care să fie exclusive sau suplimentare această pregătire ar trebui organizată în cooperare cu programele de training ale EUNIC. În sfârșit, să se facă lobby în comisiile uh, financiar, economic și juridic al Uniunii Europene în ceea ce privește uh, beneficiile alocării de fonduri pentru cultură și artă. Ar trebui să existe o clauză de compatibilitate culturală sau un fond de ajustare. Toate aceste elemente nu sunt revoluționare, nu sunt noi. Am uh, făcut foarte multe uh, studii în ceea ce privește includerea componentei culturale, componentei culturale în uh, serviciul de acțiune externă. Există trei studii mari Există un studiu în engleză și în germană. Nu-mi rămâne decât o copie. Celelalte două studii au uh, fost uh, de asemenea uh, lucrări de cercetare și ele arată că actorii din țările membre ale Uniunii Europene actorii din țările membre nu ar fi împotriva unei politici externe europene coordonate în domeniu. O politică europeană care să se adauge și să consolideze eforturile de cooperare culturală de la nivel național, regional, local și privat. Vă mulțumesc! Vielen, vielen Dank. Vă mulțumesc. O prezentare foarte informativă. S-au făcut câteva uh, sugestii, unele nu au fost noi, dar trebuie să repetăm acest lucru. Nu toate lucrurile au fost puse în aplicare. Acum îl rog pe domnul Dujardin să ia cuvântul. Domnul Bozar. Euh, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă președinte și stimați uh, deputați. Centrul Bozar a creat un serviciu de strategie europeană în uh, Palatul Bozar. Câteva cuvinte despre această instituție federală subordonată Cancelariei. Această instituție a creat un proiect cultural important um, într-un spirit uh, de promovare a păcii și a societății civile. Astăzi avem 250 de parteneri din lumea întreagă și am trecut de la un proiect uh, bilateral cu Fundația uh, Europei la proiecte multilaterale, cum sunt uh, Viziunea Africa, Passage to Asia, în cadrul summitului ASEM. Platforma pe care am creat-o permite contacte între autoritățile belgiene, autoritățile europene, și uh, această platformă ne permite o adevărată diplomație culturală europeană. Inițiativele există, însă trebuie dezvoltate în contextul tratatului de la Lisabona. Câteva documente cheie, Convenția UNESCO, care promovează diversitatea culturală, Agenda Europeană a Culturii, rezoluția Parlamentului cu la dimensiunea culturală în, în acțiunile externe ale Uniunii Europene – și la ora actuală există multe acțiuni de cooperare culturală, uh, programul cultural Parteneriatul Estic și o nouă strategie Euromed pentru cultură este în curs de pregătire, însă nu este finalizată. Din 2007, peste 200 de milioane de euro au fost uh, alocați cooperării culturale cu Uh, țări terțe. Din păcate, suma este mică, 200 milioane de euro și în plus Serviciul European de Acțiune Externă nu include cultura în programul său în mod structural, după cum știți foarte bine. Evoluăm într-o lume care este interculturală, asistăm la o creștere a fluxurilor migratorii și a contactelor interpersonale. Centrele de artă au un rol nou în acest context. Trebuie să stimuleze dialogul între comunități, între continente și trebuie să sprijine sectoarele creative. Este vorba despre un uh, nou rol și uh, ele dispun și de uh, cunoștință în privința țărilor terțe. Este esențial pentru a-l înțelege pe celălalt și pentru a crea punți de legătură. Diplomația are un rol din ce în ce mai important în această lume globalizată. Diplomația culturală trebuie să se dezvolte pentru că prin cultură sunt cel mai bine reprezentate ideile și valorile Diplomația culturală este esențială pentru a promova valori fundamentale. Este un instrument al acestei soft power, acestei puteri de influență și am adăugat aici un citat uh, al lui uh, Javier Solana. Uniunea Europeană nu poate să facă totul singură. Operatorii culturali pot deschide uși în țările terțe datorită experienței de care dispun și dau exemplul proiectului pe care l-am inițiat noi, care vizează Africa. Centrele artistice, cum este Palatul Bozar, sunt adevărați ambasadori artistici. Cooperarea culturală poate contribui la făurarea unei imagini de marcă a Uniunii Europene în lume. Imaginea aceasta este prezentă deja cultura și actorii culturali europeni sunt reputați în lume. La ora actuală, percepția asupra Europei este mai bună decât uh, avem impresia din interior. Un program de cooperare culturală cu Egiptul a fost inițiat la Palatul Bozar între 2012 și 2014 pentru a stimula dialogul cultural și pentru a demonstra valoarea schimburilor artistice în secolul 20. Se vor organiza dezbateri, expoziții, um, campanii de comunicare și toate acestea vor uh, uh, conferi o nouă imagine Egiptului. Am început acest proiect în timpul Revoluției, Vrem să uh, creăm și o altă imagine care depășește uh, obiectivele turistice cunoscute, piramidele și uh, cămilele. Cultura de-a lungul secolului a fost un pilon al societăților noastre pentru a crește toleranța și înțelegerea reciprocă între popoare. Acest, această inițiativă este o oportunitate de a explora rolul culturii într-un context de criză. Am vrea să facem mai multe recomandări. E nevoie de o strategie europeană pentru politica culturală externă. Cooperarea culturală cu țările terțe trebuie să facă parte integrantă din politicile Comisiei Europene și din programul doamnei Ashton. Cooperarea culturală trebuie să fie integrată în toate politicile externe, bilaterale, regionale și orizontale în Uniunea Europeană. E nevoie de cooperare cu țările terțe cu ambasadele naționale, rețelele uh, societății civile și centrele culturale. Uniunea Europeană trebuie să susțină acțiunile operatorilor culturale europeni în țări terțe, centre artistice, fond, fundații și așa mai departe. Și programul Cultură, Creative Europe, trebuie să definească mai larg conceptul de ambasadori pentru a acoperi toate domeniile culturale pe care dorim să le dezvoltăm pe plan extern. Fie că vorbim despre patrimoniul cultural, despre artele spectacolului, societatea civilă, uh, situația femeilor în Egipt și alte proiecte de schimburi culturale, comunicarea, aspectele lingvistice, toate aceste elemente ar trebui să fie dezvoltate. Acestea sunt cele cinci recomandări pe care aș vrea să le uh, fac pentru Comisia pentru Cultură. Mulțumesc, domnule Dujaltă. Tilic. Îi dau cuvântul acum doamnei doctor Taia Tilikainen de la Institutul Finlandez pentru Afaceri Internaționale. Vă rog. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați membri ai comisiei, cred că uh, raportul redactat de către raportor este unul foarte cuprinzător și um, foarte bun. Sunt de acord uh, cu punctul de plecare, aș putea spune oarecum politice, ale acestui raport. Um, și acesta ar fi faptul că identitatea internațională a Uniunii Europene ar trebui să fie consolidată, ne trebuie o credibilitate internațională mai mare, atât uh, pentru scopuri economice cât și politice, și pe măsură ce lumea se schimbă și celelalte puteri uh, mari din jurul Uniunii Europene pot să-și uh, manifeste și ele puterea de influență, atunci și Uniunea ar trebui să facă același lucru. Cred că acestea ar fi punctele de plecare pentru uh, o componentă mai mare, mai importantă, culturală în um, acțiunea um, externă a Uniunii Europene. Aceste aspecte sunt importante și de aceea voi uh, propune uh, un accent uh, pe diplomație culturală și modul în care acest rol ar putea să fie exprimat în, um, la nivel extern acestea ar putea să aibă o adevărată valoare de piață în una, în de piață și a. Um, un exemplu ar fi modelul european. Există un uh, interes către modelul european uh, în sensul său um, um, oarecum legat de clișeele mai vechi și anume faptul că se referă la rezolvarea pașnică a conflictelor, la sistemul supranațional de guvernanță și de legiferare și la cetățenia post-vestfaliană. Acestea sunt uh, într-adevăr componente ale uh, integrării și există un uh, interes internațional puternic către aceste aspecte, dar uh, dacă Uniunea Europeană face uz de, acest, de această componentă politică, um, este îndoielnic. De aceea mă, mă întreb dacă n-am putea să folosim această um, componentă externă, a, a, culturală a relațiilor externe, care să poate să fie promovată, în care să uh, promoveze acest model european, iar raportul mai vorbește și despre cultură ca un uh, mijloc de dezvoltare pașnică a relațiilor internaționale. Din nou, acest uh, component ar putea să fie inclusă în comercializarea modelului european. Și atunci, care ar fi mijloacele culturale pe care am putea să reunim aceste componente ale integrării europene. Cum am putea să facem referire la acestea? Eu um, voi aduce trei propuneri. În primul rând, cred că ar trebui să ne concentrăm pe posibilitatea de a folosi filmele și documentarele pentru a aborda un public mai larg și pentru a face mai vizibile merele istorice din cadrul integrării europene, Apoi, um, gândirea politică care stă la baza integrării europene și uh, personalitățile implicate în acest proces, uh, cu siguranță ar putea transmite un mesaj uh, restului lumii și publicului larg. Am citit cu interes raportul referitor la educația în școli, sisteme de schimb între profesori, și aici cred că ne-am putea să ne gândim la diverse materiale didactice care ar putea să răspândească mesajul uh, modelului uh, european. Poate că ar putea să fie vorba de mm, școli, când e vorba de școli din afara Uniunii Europene și raportul a menționat o serie de propuneri în acest sens. De asemenea, salut uh, o răspândire mai largă a rețelei de studii europene. Există sistemul Jamone, acum se referă mai degrabă la educație universitară, dar um, s-a dovedit a fi foarte util în răspândirea mesajului european în cadrul universităților, atât în cadrul Uniunii Europene cât și în afara acesteia, iar acest sistem important ar putea să fie completat și um, răspândit, uh, să cuprindă diverse mm, grupuri de reflexie și așa mai departe. Um, Acesta ar putea să mm, facă mai vizibil exemplul european de rezolvare pașnică a conflictelor, sistemul său de guvernanță și cetățenia post-vestfaliană, care reprezintă mm, niște aspecte unice. Am N-aș vrea să repet ce am spus înainte, dar aș vrea să îmi um, subliniez um, principala opinie și anume că aș dori să se acorde uh, mai multă atenție raportului și a punctelor de interes um, pe care și prin care Uniunea Europeană ar putea să își să pună mai mult accentul pe diplomația culturală, lucru menționat și de antevorbitorii mei. Și în acest sens, bineînțeles că ne uităm la Serviciul European de Acțiune Externă și la delegațiile europene, pentru că acestea reprezintă instrumente existente de răspândire a acestui mesaj. Um, și în acest sens ar putea să fie folosită mai bine diplomația culturală. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Aș fi avut uh, chiar acum o remarcă, dar o să mă abțin. Oricum, înainte să dau cuvântul următorului uh, vorbitor, aș dori să spun că Crista Breț, o fostă colegă de-a noastră, este prezentă astăzi, este aici. Ea a colaborat foarte mult cu, și cu colega noastră Helga Trupel și este foarte angajată și la ea acasă, în Austria, dar peste tot în Europa de altfel. Crista, mi-ai spus că doresc să fii prezentă la această audiere și cred că am fi putut profita de opinia ta expertă. Din păcate, nu am avut uh, suficient timp la dispoziție. Oricum, sunt sigură că ți-a plăcut timpul petrecut alături de noi. Um, nu toată lumea nu știe cât de importantă este cultura printre europarlamentari, dar totuși cred că este. Foarte bine. Îi dau acum cuvântul reprezentantei uh, doamnei Ashton. Este vorba de doamna Maria Coconen. Nu, nu v-am văzut, m-am uitat unde nu trebuia. Vă rog, doamna Coconen, aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor, bună ziua! Mă mulțumesc pentru că ați invitat Serviciul Extern de Acțiune Externă. Um, în primul rând salut uh, raportul redactat de doamna Șalcă în numele uh, Comisiei pentru Cultură și dați-mi voie să salut uh, interesul pe care Parlamentul, Parlament, Parlamentul European exprimă în acest sens. Aș vrea să subliniez abordarea pe care o avem noi la serviciul extern uh, față de cultură în uh, relațiile externe, în măsura în care îmi permite timpul. Poate vă voi da și câteva exemple de activități concrete pe care delegațiile noastre le desfășoară în țările terțe în domeniul cultural. Uh, Cultura joacă un rol important în viziunea europeană în ceea ce privește cooperarea pentru dezvoltare, lucru um, menționat și în um, obiectivele pentru reducerea sărăciei și dezvoltare um, sustenabilă. Acesta joacă de asemenea un rol în dezvoltarea umană și este nevoie de o dimensiune culturală în toate politicile de dezvoltare, iar uh, accesul la cultură este o prioritate. Cooperarea culturală internațională, mai ales uh, către țările în dezvoltare, este unul dintre pilonii principale ai acțiunii noastre externe. Atunci când vorbim despre cultură, aș vrea să subliniez faptul că abordarea noastră este um, de a vedea că aceasta reprezintă un instrument, un instrument bun pentru dezvoltare economică și um, uh, socială, reprezintă un vector principal pentru democratizare, drepturile omului și libertatea de expresie. Și un exemplu concret în acest sens uh, este uh, reprezentat de programele noastre regionale, de exemplu cele în zona mediteraneană, um, Euromed Heritage și Euromed Audiovizual. Viziunea noastră asupra culturii este în conformitate cu angajamentele luate la nivel uh, internațional uh, față de, uh, prin Convenția UNESCO. Aceasta reprezintă uh, o parte integrantă a chiului comunitar și a, întregii, uh, a întregului um, cadru de cooperare cu um, uh, țările terțe. Iar de la ratificarea Convenției, Uniunea Europeană a luat o serie de măsuri cu scopul de a uh, promova măsurile din Convenție um, în întreaga lume și asta include un dialog de cooperare cu țările terțe și Um, noi instrumente, precum și activități uh, ad hoc de conștientizare în legătură cu convenția. Deci am trebuit să fii destul de satisfăcuți de modul de implementare, de gradul de implementare a acestei convenții și uh, sperăm că mm, numărul de ratificări va crește în continuare. Cât despre statele membre, la fel și Uh, comisia vor uh, considera, să considere Convenția ca un fel de punct de referință în ceea ce privește cooperarea la nivel cultural. Și uh, asta pentru că are și o acoperire aproape universală. În ceea ce privește implementarea Convenției, aceasta reprezintă esența celei de-a treilea priorități a um, Agentei Europene pentru Cultură, și anume de a face cultura un element al relațiilor internaționale. Noi menținem uh, dialoguri privind politicile cu o serie de țări și, uh, în principiu, um, Uniunea Europeană um, are o abordare proactivă în ceea ce privește implementarea, ratificarea și implementarea convenției și facem acest uh, lucru prin um, cadre de dialog pe care le folosim sistematic în încercarea de a determina mai mulți factori să semneze convenția. Apoi, uh, acest lucru a adus la implicarea țărilor ca Brazilia, China, Mexic. Desigur, nu trebuie să uităm și prezența prevederilor culturale în acordurile internaționale, în cele de parteneriat, de asociere, de cooperare, cele de comerț liber, precum și alte programe, cum ar fi uh, documente de strategie națională sau planuri de acțiune. În mod concret, um, colaborăm cu UNESCO, există un uh, proiect de asistență uh, tehnică um, care reprezintă primul proiect de asistență tehnică mixt între Uniunea Europeană și um, UNESCO, care uh, își propune asist asistarea țărilor în curs de dezvoltare în promovarea um, proiectelor culturale și are ca scopuri ulterioare, printre altele, reducerea sărăciei. Concret, cum lucrăm uh, Înainte de această de um, audiere am um, contactat um, un număr mare de delegații și am primit răspunsuri bune. Am primit 50 um, răspunsuri din partea 50 de delegații și o să menționez, uh, ca și domnul Jardin, uh, Egiptul ca fiind una dintre acestea. Delegația noastră în uh, Egipt a avut uh, șase acțiuni principale de promovare a diversității culturale și industriei culturale în, funcție, în conformitate cu planul și cu convenția. Um, s-au folosit uh, propuneri uh, care au, uh, s-au încadrat într-un buget de 200.000 de 200 de milioane de euro. Iar propunerile s-au uh, concentrat pe sectorul artei contemporane cu potențial excepțional pentru dezvoltare socioeconomică și culturală a țării. Și Poate că veți fi interesat să știți că printre beneficiari uh, sunt instituții, cultu- instituții culturale din statele membre, bineînțeles. În cazul uh, Egiptului a fost vorba de uh, Goethe Institute, de Institutul Cultural Italian, uh, British Council, uh, Institutul Cultural Austriac și așa mai departe. Câteva exemple bune de proiecte în ceea ce privește cooperarea dintre Uniunea Europeană, statele membre și statele terțe se, se numără um, Festivalul de Literatură din 2010 sau Festivalul de la um, Cairo, apoi um, Um, proiecte pe um, tema documentarelor și mai există și un proiect uh, numit uh, Panorama filmelor europene care a implicat o cooperare între operatorii culturali din statele implicate, comisie și institutele culturale. Dar important de subliniat este aici faptul că Uniunea Europeană furnizează sprijin um, activităților deja existente în Egipt, uh, lucru care încurajează durabilitatea și Uh, asumarea proiectelor. Apoi, mm, mm, în ceea ce privește platforma pentru activitățile culturale, cele care implică activități desfășurate de mm, uh, statele membre și um, instituții culturale, trebuie spus că toate aceste proiecte au, au dimensiune de diplomație culturală, lucru care pune bazele pentru dezvoltarea sectorului cultural, libertatea de, dis- de mm, exprimare, accesul la cultură și așa mai departe. Mă voi opri aici, aș putea să vă mai dau și un exemplu bun uh, de ceea ce face delegația noastră în Rusia. Este absolut excepțional, vă pot uh, împărtăși cu drag aceste informații, uh, dar acestea vor fi până la urmă incluse într-un document scris. Aș vrea să spun că înainte, tocmai înainte să vin am mai uh, primit uh, niște reacții bune de la Erevan. So, before... Vă mulțumesc. Comisia va primi ultima cuvântul, ca de obicei. Acum au cuvântul colegii noștri. Prima are cuvântul Marică Șacă. Te rog. Îți mulțumesc, mulțumesc doamna președintă, mulțumesc pentru că ați organizat această audiere pe această temă atât de importantă. Aș dori să mulțumesc și antevorbitorilor noștri pentru introducerile făcute. În procesul redactării acestui raport și colaborării cu colegii noștri, am primit foarte multe informații din partea societății civile și cred că pot spune clar că și noi am identificat aceleași priorități. Ce am auzit în această introducere este că multe din uh, prioritățile stabilite nu sunt priorități noi și eu consider la fel. Deci cred că a venit în cea de din urmă momentul să trecem la acțiune și sper că putem să facem acest pas următor și, după părerea mea, um, serviciul de acțiune externă este cel care trebuie să treacă la uh, acțiuni concrete împreună cu Comisia în general și cu Consiliul. În Olanda mergem foarte mult pe bicicletă și dacă uh, Um, te oprești la un moment dat din mers, vei cădea. Eu mă tem că același lucru se va întâmpla cu Uniunea Europeană când vine vorba de rolul culturii în uh, politica externă. Mă sprijină puțin să văd că societatea civilă, dar și China și NATO și așa mai departe, acordă o importanță mai mare acestui uh, subiect uh, decât uh, am văzut că se acordă acele subiecte din partea Serviciului European de Acțiune Externă. Am auzit foarte bine, foarte clar că fragmentarea împiedică eficiența și uh, există o lipsă de oportunități. Lucru adevărat mai ales în zona vecină nouă. Eu aș avea trei întrebări. Aș dori să știu cum se care este atitudinea Serviciului uh, European de Acțiune Externă față de rolul culturii în, uh, în organizația respectivă? Acesta face parte din uh, capitolul de comunicare sau dintr-un capitol mai important? Apoi, care sunt uh, um, oportunitățile în cadrul uh, politicii democratice ale Uniunii Europene și aș dori să mă refer mai ales um, aici la noile tehnologii de uh, comunicare. Nu știu cât de importante vor fi acestea în practică. Deci poate ni se pot da mai multe detalii în acest punct de vedere. Apoi o altă remarcă pentru a închide, tocmai în aceste timpuri de austeritate nu ar trebui să uităm că puterea concretă este mai scumpă decât investițiile în cultură, care s-ar putea să aibă beneficii mai mari pe termen lung. Deci, Aș dori să văd planuri concrete pe fond din partea celor care sunt activi în domeniul relațiilor externe ale Uniunii Europene. Îți mulțumesc, Marek. doamna Triple. Doresc să mulțumesc și eu experților noștri. Eu aș dori să adresez câteva întrebări și voi începe la nivelul conceptual despre ceea ce discutăm. Desigur, uh, discutăm acest idiom, această idee de soft power, influență. Deci discutăm despre aspectul delicat al puterii, dar și despre putere. A spus că China sunt mai buni decât uh, noi din acest punct de vedere, a spune că sunt mai buni pentru că se concentrează mai mult pe aspectul puterii și, după părerea mea, nu aceasta ar trebui să fie soluția europeană. Deci am avea nevoie de mai multă clari, uh, clarificare a ce înțelegem noi prin soft power. Deci ce înțelegem prin soft, prin delicat și ce înțelegem prin power, prin putere. Apoi aș dori să revin la uh, lucrurile spuse de domnul Dujardin. El a spus că în toate perioadele istorice europene, acest concept de soft power a fost folosit să uh, stimuleze sentimentul toleranței între oameni. Dar au existat și alte aspecte, imperialism, lipsă de egalitate, de intoleranță. Așadar, când uh, discutăm despre acest concept soft power, de influența noastră culturală, Trebuie să spunem foarte clar ce înțelegem prin această cultură. Este o cultură democratică, deschisă, uh, care pune accent pe egalitate, pentru că uh, altfel cultura poate avea efecte negative. Haideți să vedem ce s-a întâmplat în uh, Balcan, ce s-a întâmplat în Germania nazistă și așa mai departe. Deci trebuie să definim foarte clar ce înțelegem prin putere culturală. Apoi, un alt lucru. Dacă înțelegem foarte bine care este abordarea europeană, dorim să promovăm uh, soluții pașnice de rezolvare a conflictelor. Dacă ne dorim să facem acest lucru, nu trebuie să uh, dăm sentimentul că dăm lecții cuiva. Trebuie să admitem așadar că avem foarte multe conflicte interne, ne confruntăm cu multe probleme, cu terorism, cu tendințe neonaziste, cu lipsă de incluziune socială, deci nu putem să dăm întotdeauna lecții uh, unor țări terțe, trebuie să spunem, să discutăm și despre uh, problemele noastre interne și despre cum ne gândim să le depășim. Este un lucru legat de comunicare, nu, este, nu ne revine nou rolul să dăm lecții altora. Din punctul meu de vedere, este foarte important ca instituțiile pe care le avem deja să, colabo- să colaboreze foarte bine. Um, pentru mine, Serviciul uh, European de Acțiune Externă uh, trebuie să înțeleagă foarte bine ce înseamnă cultura din, um, din perspectiva funcționării acestui serviciu. Doar așa putem să ne pre- să prezentăm global ceea ce dorim să obținem. Mulțumesc. Colegul Santiago Fisa să are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mulțumesc și celor care au luat cuvântul înainte. Am auzit niște lucruri foarte interesante. Cred că în uh, uh, cultura Europa totuși uh, are un rol de lider. În ciuda crizei economice, cultura europeană este una vibrantă în continuare. Deci cultura nu a putut fi influențată de criza europeană. Și aș avea o întrebare legată de uh, coordonarea între diferitele institute care activează în diferite state, uh, comisie și uh, ambasadorii din diferitele state, deoarece ambasadorii, rolul ambasadorilor ar trebui să promoveze cultura, să se asigure că sunt uh, organizate cât mai multe evenimente culturale în statele în care sunt activi și, în plus, să ofere informații de primă mână actorilor uh, locali despre viața culturală din uh, Europa. Acest lucru poate contribui și din punct de vedere Um, economic la peisajul cultural. Toate aceste lucruri poate, toate aceste lucruri pot uh, contribui la ceea ce ne dorim. Mulțumesc, Silvia Costa, are acum cuvântul. Trebuie una, la noastră audiție mult interesantă și, anche tempestivă. Cred că această audiere este una foarte interesantă și um, organizată la momentul oportun. Tocmai am, luat o rezo- am adoptat o rezoluție foarte importantă în legătură cu dimensiunea culturală a politicii externe a Uniunii Europene și cred că cu toții suntem de aceeași uh, părere. Într-adevăr, acest concept soft power trebuie definit mai, uh, cu mai mare grijă, dar uh, este foarte clar că acolo unde nu putem, nu putem progresa prin politică, atunci acolo poate ajuta cultura. Acest lucru este dovedit de istorie, cred că. Cultura a legitimat uneori, de exemplu, și relații diplomatice și uh, politice. Cred că prin uh, cultură nu Uh, se ajunge neapărat la o formă de hegemonie, așa cum uh, se gândește colega Trupel. Uh, Cred că ar fi foarte interesant să aflăm ce rol va avea această diplomație culturală în Serviciul European de Acțiune Externă și cum această diplomație culturală ar putea activa nu doar în mod paralel cu diplomația statelor membre, ci cum am putea crea astfel o masă critică fără să renunțăm în același timp la uh, diversitatea culturală europeană și fără să punem în pericol uh, relațiile bilaterale care există între statele membre ale Uniunii Europene și state uh, terțe. Uh, Mă gândesc la această masă critică care ar fi uh, necesară pentru a progresa. Trebuie să folosim, am putea să folosim, de exemplu, rețelele existente deja între statele membre și țările terțe. Cred că astfel am putea să creăm o atmosferă pozitivă și ar fi o, o direcție pe care am putea o um, urma în sensul cooperării. Deci, politica culturală europeană nu ar trebui să fie o, o diplomat, pur și simplu o diplomație paralelă. Mă gândesc la rolul important al Mării Mediterane și la rețeaua mare de actori care nu găsesc un partener de discuție, de discuție în, uh, în Uniunea Europeană. Um, universitățile din uh, jurul Mării Mediterane caută deseori un partener de discuție și cred că aici am putea să ne gândim la un rol de catalizator al acestor uh, rețele. Și, după părerea mea, capacitățile culturale ale uh, țărilor terțe ar putea să fie um, consolidate. Și mă gândesc la niște parteneriate reale. Am putea să avem o abordare mai uh, sistematică. Mai înainte au fost prezentate câteva exemple care ne arată că uh, putem să avem um, relații mai uh, puternice cu state terțe. La articolul 67 se spune că dimensiunea culturală trebuie să aibă un rol important în toate uh, politicile Uniunii Europene. Deci cultura trebuie să aibă un rol transsectorial. Ar trebui să fie făcută o analiză de impact uh, asupra consecințelor culturale înaintea oricărei măsuri luate. Și Ultima mea remarcă este următoarea. Ar fi foarte interesant să vedem sau mie mi s-a părut foarte interesant, exem- mi s-a părut uh, interesante exemplele prezentate de directorul uh, Institutului Bosar din Bruxelles. Astfel putem vedea ce se poate uh, ce se poate obține dacă avem o strategie sistematică pe o perioadă mai lungă de timp, am putea ajunge la o, obiect, la o metodă uh, unitară cu un obiectiv clar, să creăm relații care durează și care funcționează în ambele sensuri. Deci nu trebuie să fie o relație colegială, ci o adevărată reciprocitate între parteneri. și mă întreb dacă am putea să avem asemenea inițiative strategice. Poate există asemenea uh, studii care ne pot arăta cum putem să colaborăm mai bine în spațiul Mării Mediterane, de exemplu, să consolidăm relațiile culturale. Și tocmai acest lucru l-am cerut de altfel și în rezoluția adoptată de noi. Am cerut să există un reprezentant care să se ocupe de politica culturală în fiecare delegație fiecare delegație a Serviciului European de Acțiune Externă. S-a pus acest lucru în aplicare deja sau este o, o dorință? Mulțumesc. Alți trei colegi doresc să iau cuvântul. Cuvântul Hannibal. Ă, doamna Hannibal. Thank you, Chair. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este un uh, subiect foarte complicat, pentru că este un uh, subiect foarte general. Și doresc să mulțumesc celor care au, cuv- uh, au luat cuvântul, care m-au ajutat să înțeleg acest subiect. Mie mi se pare că discutăm despre două lucruri. Pe de o parte, promovarea generală a culturii, lucru făcut de institute precum Bozar și alte institute, um, părtășirea de proiecte și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, mie mi se pare că discutăm un subiect mai uh, larg despre ce atitudine avem noi față de, de democrație și această idee foarte interesantă de rezolvare pașnică a conflictelor. Cred că este, este foarte bine să discutăm despre aceste două lucruri separate pe de parte, cred că discutăm despre o cultură pură și, pe de altă parte, despre o abordare uh, politică. Ambele idei sunt foarte valoroase. Și eu aș dori să văd eventual niște recomandări mai specifice, uh, eventual o strategie despre cum putem continua cu ambele idei Cred că ideea unor uh, institute care să colabor, colaboreze este o idee foarte bună. Acest lucru se regăsește peste tot în Uniunea Europeană, dar în momentul în care facem acest lucru nu trebuie să uităm diversitatea culturală, deoarece este ușor să ajungi să ții cont doar de vocea institutelor uh, Uh, majore și să uiți de vocea institutelor care vin din uh, țări mai mici. Știe toată lumea care este situația cu British Council, un institut care se bucură de foarte mari uh, succese, dar trebuie să fim atenți la um, um, ce se întâmplă în uh, statele mai mici. Oricum, din punctul de vedere al uh, promovării valorilor culturale, al acestui concept de soft power, cred că ar trebui să discutăm mai mult despre acest concept. Este o idee foarte valoroasă, dar uh, foarte greu de pus în practică. În general, mi s-a părut o discuție totuși foarte interesantă, din care am învățat foarte multe lucruri. Vă mulțumesc. Hanu Tacul are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că am auzit contribuții foarte interesante și colegii au uh, pus niște întrebări foarte interesante. Eu aș avea două remarci. Remarci formulate, de fapt, ca niște întrebări. Uniunea Uh, europeană, cred că trebuie să pun accent mai mare pe valorile uh, proprii, statul de drept, democrația, uh, toate acestea se explică prin valorile culturale și cred că noi aici în Europa ar trebui să învățăm mai bine să găsim, să ne găsim tradițiile comune. Desigur, nu putem să fim, să avem întotdeauna aceleași uh, opinii, dar Cred că problema noastră este că pe frontul cultural um, Europa apelează la prea multe și la, la prea multe agende care sunt prea diferite. Și mă gândesc acum la uh, UNESCO și la uh, problema apartenenței la această organizație a Palestinei. Europa nu a avut uh, o singură voce în ceea ce privește această problemă. Și cred că ar trebui totuși să găsim uh, criteriile care să ne definească valoarea noastră comună. Ar fi important să înțelegem mai bine ce înseamnă cultura în Uniunea Europeană și poate ar fi bine să aflăm care este situația culturală în alte state, care este relația între cultură și religie în anumite Uh, regiuni și acest lucru ar fi important odată pentru europeni să fie înțeles. Am văzut că uh, după primăvara arabă ne, uh, ne confruntăm acum cu, o, cu o provocare. Um, tradițiile culturale sunt total diferite acolo față de tradițiile noastre de aici și cred că astfel am putea să îmbunătățim calitatea dialogului. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să întreb pe invitații noștri cum să facem pentru a nu ne oprim la activitatea uh, exercitată de institutele culturale, o activitate care ar putea fi percepută ca fiind o ingerință de către statele terțe care ar trebui să fie strategia adoptată pentru ca cetățenii să aibă un cuvânt de spus în chestiunile culturale și care este uh, viziunea pe care trebuie să o avem în ceea ce privește decentralizarea activităților culturale. Eh, Vă mulțumesc. Aș dori să pun și eu câteva întrebări. În primul rând, uh, M-a bucurat, m-a bucurat cele anunțate de uh, Gottfried. Deci mă bucură faptul că ai spus că mm, ne vei prezenta un rezultat uh, concret care va ajuta uh, atât pe doamna Cocona cât și pe ceilalți să meargă mai departe pe acest drum început. Cred de asemenea că trebuie să găsim noi modalități în acest uh, domeniu și întrebarea de cum putem implica societatea civilă este o întrebare. Dar, um, după părerea mea, EUNIC nu, nu reprezintă o organizație statală. Este vorba de uh, artiști care eventual sunt uh, finanțați de către stat, dar eu nu, nu cred că Institutul Goethe German este condus și influențat de uh, doamna Merkel. Poate situația este alta în alte state membre, dar aceste institute ar avea, după părerea mea, posibilitatea de a implica societatea civilă. Pentru mine este foarte important că unii dintre dumneavoastră ați spus uh, Um, în legătură cu uh, primăvara arabă că trebuie să facem mai multe lucruri, nu doar investiții în infrastructură. Desigur, uh, toate aceste investiții în infrastructură trebuie să fie însoțite de uh, cultură, de investiții în cultură. Și îi dau dreptate colegei uh, Trupel. Nu trebuie să dăm, uh, să dăm lecții altora. Nu aceasta este abordarea și ce ne dorim noi în, în țările terțe, și acum nu mă gândesc doar la Africa, la nordul Africii, dar și în China sau America Latina sau în Statele Unite, ne dorim să povestim celorlalți um, istoria noastră europeană. Deci, istoria, acest lucru trebuie făcut să prezentăm istoria noastră europeană. Însă pentru aceasta avem nevoie nu doar de filme documentare, cât și de filme artistice, filme în general. Doar prin filme putem să ne să distribuim, să ne povestim uh, tradiția noastră europeană. Cred că ne ocupăm foarte mult de filmul european, și dacă facem acest lucru, atunci aceste filme europene trebuie să ajungă și în exterior. Și aș dori să-i mulțumesc Institutului Goethe pentru faptul că uh, primii doi, uh, primele două filme care au câștigat premiul uh, Lux au fost subtitrate în, în foarte multe limbi străine după părerea mea, noul film care a câștigat acest uh, premiu. Este vorba de un uh, premiu, de un film uh, din Franța. Cred că și pentru acest film, institutul relevant din Franța, poate în colaborare cu un institut din Belgia, să fie subtitrat pentru a putea fi prezentat în America și în Asia, de exemplu, deoarece prin aceste filme ne prezentăm cultura europeană, pentru ca oamenii să vadă ce se întâmplă la noi aici în Europa, pentru că suntem admirați peste tot în uh, lume pentru marea noastră diversitate culturală, dar această uh, diversitate trebuie să fie prezentată peste tot. Acum, responsabilii din ambasadă. Ce trebuie să se întâmple cu ei? Trebuie să fie responsabili doar pentru cultură? Eu am aici o atitudine mai modestă. Noi cred că avem nevoie de de o persoană în ambasadele europene care să se uh, ocupe de acest domeniu, o persoană care eventual este ajutată înainte de a ocupa această funcție. Cred că nu toată lumea care lucrează într-o ambasadă are cunoștințele culturale suficiente. Poate uneori este nevoie de un ajutor. Și poate aici serviciul doamnei Ashton ar putea să se ocupe ca în fiecare delegație europeană să se regăsească o asemenea persoană. Persoană care apoi să încerce să coordoneze, să implice toți, toți actorii prezenți la fața locului. Cred că au fost amintite idei foarte bune astăzi și Um, nu vom uita toate aceste lucruri astăzi. Aș mai avea o remarcă. Katinka um, s-a referit la implicarea um, cât mai multor artiști. În Parlamentul European există un grup de lucru, Soul for Europe, un suflet pentru Europa, în care se pot implica toți cei interesați. Și dacă Uh, discutăm despre Serviciul European de Acțiune Internă, trebuie să implicăm și Comisia AFCO pentru afaceri constituționale și alte comisii. Alte comisii ar trebui sensibilizate din acest punct de vedere. Și pentru mine foarte important uh, ar fi dacă Comisia ar lua nota de, următoarea, de următorul lucru. Școlile Jean Monnet ar putea să fie uh, extinsă mm, peste tot în lume. Deci nu știu de ce nu există un asemenea post de profesor Jean Monnet în Toronto sau în Cairo sau așa mai departe. Poate există asemenea posturi de profesor Jean Monnet. Poate cineva îmi poate confirma acest lucru. Și aș mai avea ceva de spus. Cred că doamna Coconan sau doamna Tilikainen au spus. Nu domnul Wagner, oricum nu contează cine a spus, s-a spus că ar trebui să discutăm mai mult să, despre Europa și să predăm mai mult despre Europa. Însă această problemă o avem chiar și în Uniunea Europeană. Deci acest lucru pe care ar trebui să-l facem în cadrul relațiilor externe, ar trebui să-l facem odată la noi acasă. Deci în școlile noastre nu se vorbește suficient despre uh, Europa. Uh, deci, abia după ce facem acest lucru, cred că uh, putem să facem la noi acasă, putem să facem și în exterior. Și acum... Și acum fiecare expert are cuvântul, uh, 5 minute, începe cu Gottfried. Gottfried Wagner, te rog, ai cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Aș vrea să subliniez trei puncte. Primul, cuvântul cultură nu este un cuvânt inocent. Cultura a fost instrumentalizată și a dus la conflicte și tocmai de aceea trebuie să acordăm mai multă atenție utilizării culturii pe viitor. Am participat uh, de curând uh, la o dezbatere la care s-a discutat despre soft power și se spunea acolo că la Belgrad pe vremea bombardamentelor nu se inventase încă soft power. Cu 10 ani mai devreme, toată lumea știa deja că trebuie să se facă ceva uh, pe plan cultural, însă Uniunea Europeană a eșuat. După acordurile de la Dayton, nu a existat o abordare culturală clară. Care este lecția pe care o desprindem? Lecția este că bunele practici sunt uh, esențiale și la ora actuală strângem experiențe la nivel de delegație și trebuie de asemenea să înțelegem care sunt valorile europene și cum putem coordona discuțiile de pe plan intern cu cele externe, cum putem evita atitudinile ipocrite și cum uh, putem să promovăm uh, patrimoniul cultural european. Aș vrea să mai vorbesc despre un aspect al viitoarei noastre strategii. Cultura nu înseamnă infrastructură energetică. Cultura este totuși ceva specific. Avem nevoie de diverse instrumente pentru cultură. Există deja anumite instrumente și dialogul interinstituțional între Serviciul uh, de Acțiune Externă și alte direcții, dialogul este foarte important, mai ales uh, pentru relație cu țările terțe. Mă gândesc la Belarus, de exemplu. Știu că Comisia a încercat să facă foarte multe în Belarus, însă dacă vorbiți cu artiștii veți vedea că inițiativele europene nu ajung acolo pentru că nu există suficientă flexibilitate. Este important să existe un fond pentru democrație, însă acest fond trebuie să fie mai flexibil. Și, în sfârșit, o ultimă observație. statele, societatea civilă trebuie să coopereze și e nevoie de o masă critică în acest sens. Eu aș spune că dacă cooperarea se mărcinește la o cooperare între state, nu vom ajunge la un rezultat suficient de bun. Trebuie să existe și un element european în această strategie. Și de aceea Serviciul European de Acțiune Externă ar trebui să se gândească la răspunsul politic pe care îl aduce. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Katinka Dietrich. Aș vrea să încep cu noțiunea de soft power – China are 300 de institute culturale. Nu mai putem vorbi despre soft power aici, ci despre export cultural. Este exact ce nu ar trebui să facă uh, Uniunea Europeană. Noi nu exportăm cultură și arte. E o diferență foarte mare. Trebuie să înțelegem măcar care este trecutul uh, cultural al diferitelor țări care compune Europa. Și lumea din afară ar trebui să înțeleagă acest uh, trecut. E o mare diferență față de China sau față de Statele Unite. Știu foarte bine care este politica acestor institute. Exportă cultură, aceasta este diferența față de Europa și trebuie să acceptăm această diferență. O altă observație pe care aș vrea să o fac este că există multe teme paneuropene, teme de importanță paneuropeană, cum este imigrația, cum sunt conflictele sau multilingvismul. Aceste teme pan-europene sunt abordate în mai multe țări care se confruntă cu aceleași probleme. Asta înseamnă că venim în contact și cu poveștile altora cu istoria altora, nu doar cu propria noastră istorie și asta este foarte important pentru mine. Aș putea să abordez și problema mobilității, care este o problemă vastă. Un al doilea element mai pragmatic, întrebarea este cât de departe se merge în privința organizării, aspectelor organizaționale. Există planuri la nivel de departament, intenționați să îi încadrați pe acești oameni care lucrează în delegații. Pentru că i-am întâlnit pe mai mulți dintre ei și ei cred că Europa are ca rol acumularea de festivaluri. Însă aceasta nu este o dimensiune europeană. Acumularea nu este ceva european. Acești uh, membri ai delegațiilor care se ocupă de aspectele culturale trebuie să fie pregătiți în domeniu. Domnul Dujardin. Aveți un nume foarte frumos, spune doamna președintă. În ceea ce privește soft power, nu am putut să abordez toate subiectele în cursul intervenției mele, însă crede, cred că ați spus foarte bine că după anii de război între protestanți și catolici, am început să înțelegem ce poate reprezenta Europa. Sunt de acord cu faptul că Europa este o Europa a diversității și în ceea ce privește competențele de care dispunem, la ora actuală nu dispunem de personal calificat. Depindem de bunăvoința ambasadorilor din afara Europei. Ar fi bine ca ambasadorii europeni, cei nou, noi numiți, uh, ar fi bine ca ei să uh, exercite și astfel atribuții culturale. Dacă vorbim despre o masă critică, să ne gândim la ce se întâmplă în Spania. În Spania nu va mai exista un ministru al culturii. ministrul economiei, ministrul culturii, ministrul afacerilor externe. Toți acești miniștri uh, vor uh, dispărea și va exista un singur ministru cu un portofoliu extins. Asta nu mărește masa critică. Am uh, vorbit despre China, putem să ne referim și la țările BRIC și la țările în curs de dezvoltare. Pentru că am vorbit despre instituții mari. La un summit organizat la Bruxelles au participat țările africane vorbim adesea despre China, Mexic, însă uităm de țările africane. Continentul african ne cer să cooperăm. Comisarul pentru Uniunea Africană a reproșat Comisarului pentru Dezvoltare că nu există o cooperare culturală ă, structurală. Cred că chinezii, indienii, mexicanii, brazilienii vor să coopereze cu Europa și nu doar pentru a exporta în Europa. Agenția pentru Informație a Statelor Unite m-a invitat pentru discuții. Se poartă la ora actuală discuții foarte multe aceste discuții sunt uh, în special propagandă. Noi, în această comisie, putem iniția proiecte și dacă facem proiecte cu indienii și chinezii, trebuie să fie la fel de bune ca și ale lor. În Beijing, de exemplu, trebuie să Uh, avem relații diplomatice. Am reușit, uh, de exemplu, să aducem uh, în Palatul Bozar artiști care nu au fost acceptați în piața Tiananmen. Am avut așadar un oarecare succes și dacă noi putem și alții pot face același lucru. Institutul Gulbechian, uh, Casa Arabă, alte institute culturale din lume sunt institute care au relații bilaterale. Ori în regiunile uh, geopolitice trebuie să avem relații multilaterale, trebuie să uh, existe o platformă pentru relații multilaterale. Și în ceea ce privește campania de sensibilizare, trebuie să avem uh, structuri uh, independente în acest domeniu. Aș vrea să mai vorbesc despre un aspect la Cairo există o universitate americană și sunt 250 de mii de studenți care se, își îndreaptă privirile spre Statele Unite și nu spre Europa. Mâine va veni aici doamna Vasiliu. Trebuie să facem legătura cu educația. Anul acesta este anul tineretului și cred că trebuie să stabilim această, aceste pon, punți între diferitele comisii, între diferiții cu, comisari, Füle și alți comisari care pot fi implicați în aceste discuții. Vă mulțumesc. Madame Tilikainen. Doamna Tilikainen. Mulțumesc, doamnă președintă. Foarte pe scurt, despre conceptul de soft power. Pentru că ar trebui să știm care sunt elementele acestei soft power. Există numeroase mijloace de exercitare a acestei puteri de influență. Am vorbit despre politica Chinei. Uniunea Europeană trebuie să fie uh, deosebit de atentă atunci când vine vorba despre mijloace de exercitare a puterii sale de influență. Cred că acesta este un aspect cheie. Uniunea Europeană are și un alt avantaj. Are o tradiție democratică în ceea ce privește uh, politicile sale. Orice ar exporta Uniunea Europeană are o bază democratică. De asemenea, din punctul meu de vedere, puterea de influență are un avantaj și un dezavantaj. Avantajul este că este o putere care este deschisă spre dialog. Dezavantajul este că această putere de influență este adesea invizibilă și necesită o abordare mult mai atentă pentru a vedea unde se poate exercita uh, această putere. S-a pus o întrebare legată de modelul european pe care l-am uh, menționat atunci când spuneam că ar fi una dintre obiecti- un, una dintre țintele uh, soft power. Uniunea Europeană ar putea să își exporte mecanismul de soluționare pașnică a conflictelor, de, de exemplu, ar putea să-și exporte uh, sistemul juridic, pentru că e nevoie de astfel de mecanisme la nivel uh, global și există uh, a, foarte multe contexte în care experiența Uniunii Europene ar putea fi utilă. acesta ar putea fi unul dintre conținuturile politice ale diplomației culturale europene. Mulțumesc. Domnul Dujardin voia să mai adauge ceva, însă îi dau cuvântul doar dacă poate vorbi 30 de secunde. voiam să spun că suntem cu toții tehnocrați. Trebuie însă să discutăm cu artiștii. Știu că în noul grup de lobby vor fi invitați și artiștii. Artiștii sunt fundamentali și trebuie să participe la astfel de dezbateri pe viitor. Vă rog. Mulțumesc, Doamna Coconen. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să fiu succintă și voi începe cu chestiunea personalului. Mi s-a pus o întrebare legată de posibilă înființarea unor departamente. Răspunsul meu este că în această perioadă de criză, coordonarea și eficientizarea resurselor este un element cheie. Dacă vă întrebați de ce uh, vorbește despre cultură o persoană care lucrează în departamentul pentru comunicare, motivul este că am încercat să vă ofer o viziune de ansamblu în ceea ce privește ceea ce se face la ora actuală. Încercăm să susținem delegațiile și ținem cont de faptul că dimensiunea culturală este esențială, este o prioritate atunci când dezvoltăm politici. Coordonarea nu se face doar între Departamentul de Comunicare și delegații. Coordonarea se face la fața locului. Delegațiile organizează uh, reuniuni se discută cu consilierii culturali și se discută nu doar despre proiecte culturale, se vorbească despre alte aspecte importante, cum ar fi statutul centrelor cultural europene, relațiile cu autoritățile ruse, importul temporar al, de instrumente muzicale, pentru a menționa doar câteva subiecte supuse discuțiilor. Avem o cooperare cu Direcția Generală ale Comisiei. Și pe ordinea de zi a unei viitoare întâlniri va fi înscrisă cultura și va fi prezentă o reprezentantă a Direcției Generale de Cultură. Am fost întrebată care este viziunea noastră asupra culturii. Diplomația culturală este parte a uh, diplomației în general și cooperăm cu departamentele comisiei pentru a promova această diplomație. Ați vorbit despre uh, faptul că în fiecare delegație a Uniunii Europene a trebuit să existe cineva care să răspundă de probleme culturale. Există delegații mici, cum este delegația din uh, Bolivia, care nu au un personal foarte numeros. Alte delegații au un personal mult mai uh, mare. în delegațiile mici, o persoană are mai multe atribuții, inclusiv atribuții culturale. Am, uh, vom să, vrem să organizăm de asemenea o reuniune cu reprezentanții delegaților și uh, am aflat că delegațiile vor să uh, organizeze foarte multe festivaluri de film, deci se promovează și filmele europene în delegații. În ceea ce privește rețelele, multe delegații cooperează cu institutele culturale și cu EUNIC la fața locului. Deci uh, se fac uh, multe eforturi și mă bucur că pot să vorbi despre aceste lucruri aici. Vă mulțumesc, cred că vă mai invita din nou și acum o să-i dau uh, cuvânt colegului nostru din Spania pentru a răspunde domnului Dujardin, dar vă rog foarte pe scurt. Brevemente, yo por supuesto no sé lo que va a hacer el eh, Mariano Rajoy, que va a ser el nuevo presidente del gobierno de España, pero por las informaciones que tengo y por lo que yo también he leído en la prensa. Domnul președinte, nu știu ce se va întâmpla uh, în legătură cu situația din Spania, însă am citit uh, în uh, presă că se va transforma, ministrul va fi transformat în secretariat de stat, lucru care s-a întâmplat deja sub guvernul lui Aznar, lucru care nu este destul de logic, dar știți că în uh, Spania, de fapt, uh, autoritățile regionale sunt cele care au competențe legate de uh, cultură, iar până la urmă relația ar fi directă cu președinția, nu cu guvernul, iar obiectivul ar fi să se creeze o nouă uh, legislație cadru și să promoveze cultura și limba spaniolă. Institutul, Institutul Cervantes până acum depindea de Ministerul Afacerilor Externe și acum ar deveni uh, parte din Secretariatul pentru Cultură. Da, cred că situația este diferită um, de la țară la țară și trebuie să vedem ce se va întâmpla în uh, Spania, cred că nu avem motive să fim uh, pesimiști. Spania este o țară cu un rol foarte important cultural. Și acum, doamna care reprezintă președinția poloneză, vă rog, aveți cuvântul. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Komitetowi za zorganizowanie tego niezwykle ważnego spotkania. Doamna președintă, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru organizarea acestui eveniment și pentru ocazia care mi-ați dat-o să particip la această discuție. S-a subliniat deja faptul că lumea de astăzi este afectată de noi tehnologii și de o, o, o mobilitate mai mare. Acest lucru sublinează cât de importantă este așa numita soft power. Schimbul de idei, dialogul au devenit Uh, foarte importantă pentru o politică externă eficientă din multe puncte de vedere. Din punctul de vedere al aspectelor sociale, pentru consolidarea democrației, dar și pentru mai multă securitate mondială. Colaborarea culturală este necesară și pentru dezvoltarea propriei culturi, pentru propria creativitate și pentru ca și țările noastre să fie um, atrăgătoare și pe viitor. Acest mod modern de a gândi ar trebui să fie reflectat de politică externă a Uniunii Europene. Așadar, uh, discuția de astăzi este foarte importantă și Consiliul European înțelege importanța acestor uh, obiective, mai ales Consiliul uh, Comitetul Cultural. Din noiem- în noiembrie 2007 am luat uh, hotărârea Consiliului referitoare la agenda culturală a Uniunii Europene și din acest moment susținerea culturii se regăsește printre cele trei principale obiective ale politici externe ale Uniunii Europene. În ambele uh, planuri bianuale de lucru ale Consiliului au fost preluate aceste măsuri. În programul de lucru pentru anul 2008-2010 discutăm despre punerea în aplicare a, con- a Convenției UNESCO din anul 2005 despre protejarea și consolidarea diversității uh, culturale. Însă nu ne-am, limiti, nu ne-am limitat doar la acest lucru. De exemplu, în noiembrie 2008 am adoptat concluziile Consiliului în legătură cu promovarea diversității culturale și a dialogului cultural în relațiile externe ale Uniunii Europene și ale statelor membre. În plus, am trezit interesele statelor membre în ceea ce privește dimensiunea culturală în politică externă și pentru uh, anii până în 2014, am prevăzut anumite măsuri concrete în domeniul cultural. O primă întâlnire a fost organizată în uh, cursul președinției maghiare în Peci, în iunie acest an, și acolo au fost discutate perspectivele globale, uh, naționale și regionale. Și, și președinția Polona a organizat o asemenea întâlnire în octombrie. Cu această ocazie am discutat despre diplomația deschisă, tocmai uh, cu accentul pus pe diplomația culturală. Au participat nu doar uh, funcționari din state membre, dar și reprezentanți ai lumii științifice. Au fost de asemenea prezenți uh, reprezentanți ai Comisiei Europene, a fost prezent directorul general, doamna Maria Coconan, um, a reprezentat Serviciul um, European de Acțiune Externă și doamna, o doamnă din Italia care în acest moment uh, conduce rețeaua de institute culturale europene. De asemenea, am uh, obținut și un mesaj uh, video înregistrat de doamna uh, Șacă și dorim să-i mulțumim pentru acest mesaj înregistrat. Această întâlnire a reprezentat ocazia de a purta discuții foarte interesante despre sarcinile comune și despre uh, rolurile tuturor uh, actorilor europeni în noua realitate uh, de după tratatul de la Lisabona. În decursul întâlnirii noastre am discutat și exemple uh, concrete uh, în care au fost, a fost uh, implicată societatea civilă. Sunt, a fost vorba de proiecte concrete ale orașului Lubin în cadrul parteneriatului uh, estic. Uh, S-a discutat despre situația societății civile și despre independența culturii în uh, Bielorusia. Am discutat uh, de asemenea cât de importantă este relația între proiectele culturale și dezvoltarea societății civile. S-a discutat și despre importanța culturii în procesul de, democratizare. Președinția poloneză dorește să atragă atenția asupra importanței colaborării în domeniul cultural. Am analizat care sunt modalitățile uh, existente în cadrul uh, structurilor uh, existente deja în parteneriatul uh, estic. Dimensiunea mobilității în parteneriatul estic a fost foarte importantă și a, a, am discutat despre acest lucru la o întâlnire din Varșovia din acest an. La această conferință au participat foarte mulți parteneri din um, țările vecine cu noi în Est, care au aflat informații despre programele europene care sprijină mobilitatea. toate aceste informații și recomandările uh, făcute la, uh, cu această ocazie au fost repetate apoi la întâlnirea din septembrie și aceste întâlniri vor fi continuate de către președinția daneză, care se gândește la o întâlnire între reprezentanții culturali și reprezentanții ministerelor de externe, care vor discuta despre dimensiunea culturală în relațiile externe. Dacă este să ne gândim cât de apropiate uh, sunt culturile noastre, dar cât de, diferit se, cât de diferite sunt evoluțiile din țările vecine din Est, atunci trebuie să ne gândim și la ceea ce se întâmplă în zona mediterană. După părerea mea, rolul culturii în relațiile externe um, va crește în continuare. Însă, Cred că trebuie să ne asigurăm că aceste cuvinte vor fi urmate de fapte concrete pentru a crea programe politice uh, gândite pe termen uh, lung și care să fie programe largi și programe care să ofere un răspuns la provocările sociale și care să poată să fie puse în aplicare. Nu pot decât să mulțumesc din acest punct de vedere Parlamentului European pentru evenimentul organizat astăzi și cred că colaborarea noastră interinstituțională poate fi consolidată pentru a include mai mult cultura în relațiile externe ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamna președintă. Am văzut personal în Polonia cât de mult se angajează Polonia pentru a sprijini relațiile culturale și avem foarte, este adevărat că avem foarte mulți vecini în Est și sper că uh, răspunsul Uniunii Europene va fi unul individual în funcție de fiecare acest uh, stat vecin. Um, președinția poloneză se va încheia la sfârșitul acestui an, dar toate lucrurile începute de dumneavoastră cred că vor fi continuate de președinția daneză. Acum dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Suha. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, madam. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Atunci când uh, dacă tot îl uh, văd pe domnul Dujardin aici, uh, trebuie să-mi aduc aminte de o reuniune la care am avut plăcerea să, să particip acum uh, trei ani. Luna lui organiza o reuniune um, a personalităților culturale din Europa cu comisarul, cu președintele Comisiei, domnul Barosu, și a fost un mesaj unanim care a venit din partea celor personalități și care a adresat a președintelui Comisiei, și anume faptul că uh, Europa se află în criză, domnule președinte, însă ceea ce nu e în criză și ce e puternic și bunul cel mai important pentru Europa este cultura Europei. Și asta la nivel intern, dar și la nivel extern. Așa că inter, aspectele interne ale exploatării potențialului cultural al Uniunii Europene vor fi discutate în comisia noastră mâine, doamnă PAC. Și uh, sunt sigur că atunci când va veni comisarul nostru să prezinte noul program în fața acestei comisii, programul um, um, Europa Creativă, dar uh, apreciez, trebuie să vă spun că um, acum Totuși discutăm uh, potențialul uh, culturii externe în relațiile externe în această seară. Și uh, trebuie spus că sunt foarte multe lucruri care se desfășoară în acest sens în acest moment. Nu o să uh, repet acum ce a spus colega mea de la Serviciul de Acțiune Externă. E o listă minunată de activități, însă poate ceea ce nu a fost încă menționat yes, uh, sunt uh, acțiunile de, de extindere susținute de uh, DG Enlargement, uh, procesul de la Ljubljana, ceea ce se întâmplă în țările din Balcani, lucruri care sunt minunate. Carolina a mai menționat mai devreme uh, modul în care președințiile europene sunt implicate. S-a referit la președinția ungară, la președinția polonă, dar aș vrea să menționez de asemenea și președințiile precedente, cea franceză din 2008 și concluziile Consiliului pe această sână și apoi următoarea președinție, cea daneză, care uh, Uh, plasează relațiile externe în uh, centrul uh, ordinii sale de zi și cred că se întâmplă foarte multe lucruri aici. Um, și Uh, da, și atunci poate lumea se întreabă de ce vine aici uh, domnul Wagner cu inițiativa de mai, o mai multă Europa, de ce vine așa că să ne spună um, uh, lucruri similare în raportul dumneai. Acestea sunt uh, semnale de alarmă asupra faptului că deși se întâmplă destul de multe lucruri, încă mai este loc destul pentru îmbunătățiri. Și cred că ar trebui să ascultăm, să plecăm urechea la ceea ce spune uh, Uh, societatea civilă, pentru că aceasta se află mereu cu câțiva pași înaintea noastră. Ar trebui să ne uităm cu atenție la aceste uh, inițiative, cum este More Europe și îl felicit pe domnul Vanga și Wagner și instituțiile care se află în spatele ei. Uh, acestea um, contribuie într-un mod uh, important și dacă ar fi să rezum uh, ceea ce s-a spus, uh, membrii Parlamentului, experții și mai departe, cred că există asupra, câteva aspecte asupra cărora ați căzut de acord și anume nevoia de strategie, nevoia de cooperare, de coordonare și de vizibilitate. Cred că aici este aici putem aduce acele îmbunătățiri de care vorbeam, lucru foarte important pentru viitor și cred că nu vorbesc aici de viitorul mm, pentru următorii 10 ani, dar aș vrea ca acest uh, potențial, aceste îmbunătățiri să fie văzute în anul acesta, anul viitor sau următorul. Sunt foarte multe ocazii, foarte multe posibilități, foarte mult potențial, iar uh, alinierea ceea ce face Comisia cu aceste inițiative din partea um, societății civile și cu raportul Parlamentului, cu rezultatele acestei audieri, sunt foarte importante, iar dacă noi reușim să facem acest lucru, dacă putem să facem acest uh, progres, acest pas înainte, noi, reprezentanții Comisiei, europarlamentarii, dar și reprezentanții sectorului european cultural, societatea noastră civilă, atunci cred că putem aduce o contribuție enormă la viitorul Uniunii Europene și la viitorul uh, relațiilor uh, externe ale Uniunii Europene. Și când vorbesc de cooperare externă, avem această expresie, diplomație culturală, avem uh, conceptul de soft power, dar cred uh, eu că ce este cel mai important um, sunt uh, schimburile um, reciproce. Eu cred că putem să învățăm mai mult, poate chiar mai mult decât um, putem să exportăm în afara Uniunii. Avem, într-adevăr, foarte multe de arătat lumii, dar avem și foarte multe de învățat, iar uh, Uh, dacă suntem serioși în acest sens, dacă acest lucru stă la baza activităților noastre, doar atunci vom putea să fim noi considerați ca un partener uh, de încredere, un partener egal și doar atunci vom primi respect uh, Acestea ar fi oarecum um, um, punctele principale pe asupra cărora ar vrea să conlucreze cu Parlamentul European, cu statele membre și cu, uh, sistem, cu sectorul um, creativ și cultural din Europa. Mulțumesc, domnule Sușa. Acum ajunge la concluzii. Președintele terminului noastră tragă concluzii. În primul rând, vă mulțumesc tuturor pentru experiența, expertiza prezentată, pentru modul în care v-ați um, înaintat ideile și um, trebuie să mulțumim și artiștilor, nu așa, colaboratorul nostru v-a dat ideile și cred că este foarte important uh, Uh, importantă uh, societatea civilă, dar și artiștii sunt, nu trebuie să uităm acest lucru, pentru că aceștia aduc uh, aceste elemente în centrul atenției discuțiilor noastre. Acum um, um, avem o Europa deja care există de ceva vreme, o Europa și mai mare, More Europe este pe cale să apară și e important să avem astfel de mm, contribuții din afară, pentru că mm, acest lucru e foarte important pentru oameni în general. Mulțumim așadar foarte mult comisiei, colegilor care au fost prezenți mai mulți decât m-aș fi așteptat și cred că a fost uh, util să organizăm astfel de discuție. Uh, închidem această temă, mai avem încă o jumătate de oră, un schimb uh, de opinii cu Asociația um, Festivalelor din Europa cei care uh, vor să rămână po, cei care doresc să plece Uh, pot să facă și acest lucru, dar uh, fără să facă zgomot, pentru că suntem în întârziere, ne cam grăbim. Dau două minute uh, celor care vor să plece să facă acest lucru. Our final agenda item today. Ultimul uh, punct pe ordinea de zi de astăzi este schimbul de vedere cu reprezentanții Asociației Europene a Festivalurilor, uh, care este o, festival, o asociație a festivalurilor de artă și um, promovează cultura la nivel mondial. A fost înființată în 1952 uh, de Denis de Rougemont, în curând își va sărbători cea de-a 60-a aniversare anul viitor și ca o contribuție în, în modul în care Europa ar putea să-și folosească cultura, această asociație poate să dea exemple de moduri în care se pot realiza legături între diversele implicate și acum avem uh, directorul general al acestei asociații, doamna Thank you. Deventer, care ne va spune care este viziunea lor. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi uh, colegi, uh, stimați europarlamentari. Într-adevăr, întrebarea este care este rolul culturii în societate, care este rolul uh, Parlamentul European pe care ar putea să joace în acest cadru. Prezentarea mea este uh, pre prezintă o, un, exemplu, un exemplu foarte clar de modul în care funcționează sectorul. Uh, iar uh, eu mă voi referi la o întrebare. Cum poate um, industria festivalieră să poată, să poată fi folosită în, pentru eficiența Um, europeană și avem o propunere, Europa pentru Festivalul, Festivalul pentru um, Europeni. Festivalurile sunt vizitate de milioane de cetățeni în fiecare zi. Acestea reprezintă expresii culturale ale unui loc și a unei perioade uh, și um, o monstru de identitate care se creează în Europa și uh, pentru sfera publică europeană. Asta uh, de la Nijni Novgorod la Estoril, de la Bergen la Athens, de la Munte la Bruxelles, iar în aceste locuri se găsesc um, țările noastre, electoratul noastră în același timp, uh, doar 5% uh, dintre popula- din populația Uniunea Europene participă la dezbaterea publică referitoare la afacerile europene, iar angoasa în um, rândul cetățenilor în ceea ce privește votarea a adus o umbră asupra angajamentului Uniunii europene în participare și în valorile democratice. Participarea la alegeri a scăzut foarte mult în ultimii ani și în uh, ceea ce privește um, uh, potențialul de creștere al uh, publicului și de mm, promovarea valorilor, acest lucru n-a fost um, promovat um, la nivelul care ar fi trebuit. Și e un, un paradox aici, pentru că festivalurile aduc împreună oameni din uh, toate categoriile vieții, iar dialogul intercular nu este un cuvânt la modă, ci este o realitate sărbătorită în programele um, înființate în cetățeni, în pescări sau în alte părți. Și există um, în acest moment um, o um, tendință nouă de imigrație și um, deocamdată um, serviciul doamnei Aște nu include o, um, uh, un serviciu care se, se ocupe de acest lucru. Nu e acest, și acest lucru un, par, un paradox? Dialogul cultural se pare că, așa cum am spus, este o realitate care este um, celebrată în programele organizate în săli de concert și mai departe. În același timp, uh, ne confruntăm cu o creștere um, debordantă a naționalismului și a populismului. Uh, dreapta câștigă teren, tendințele antimigrație la fel, acestea Uh, sunt legate și în multe țări de austeritatea sectorului public. Uh, nu există niciun fel de solidaritate, niciun fel de emoție. Și atunci unde Europa? Sunt uh, dovezi foarte multe referitoare la impactul economic direct al festivalurilor în, și instituțiilor culturale în cadrul industriei culturale, așa cum se numește ea, pentru că acestea furnizează locuri de muncă și creștere. Mai mult, noile studii arată că Um, um, impactul indirect uh, al uh, festivalului în ceea ce privește sănătatea, um, competențele sociale, bunăstarea mentală și așa mai departe, s-ar putea să fie chiar mai mare decât uh, impactul direct, lucru pe care l a spus și Pierre lui Isaco la forumul privind cultura din octombrie. În același timp, um, agenda Europei, agenda 2020 pentru creștere inteligentă, durabilă și inclusivă, înseamnă că trebuie să, uh, în aceasta trebuie să căutăm cu atenție ca să găsim uh, mențiuni la cultură. Apoi, uh, Festivalul aduc nume mari în fața publicului și acestea pot așadar să trimită mesaje unui public larg. Um, iar festivalurile sunt um, organizate, sunt gestionate de oameni de afaceri um, care Uh, se reunesc în cadrul diverselor um, um, evenimente. În același timp, Europa de la Bruxelles caută noi moduri de parteneriat cu mediul de afaceri și caută lideri uh, de opinie publică europeni. Într-un fel, are nevoie de portători de, cuvin, de, de, purtător de cuvânt. Și, um, practic, acești uh, lideri de opinie nu prea se găsesc în același timp, festivalurile primesc uh, mii de artiști pe scenele lor um, și aceștia promovează concepte ca inovarea sau creativitatea, lucru um, arătat și de anul 2009, uh, anul european 2009. În același timp, uh, um, programul creativ european include industriile creative și în sectorul cultural um, non-profit. Oare Europa va investi în capacitatea creativă a uh, acestui uh, sector, pentru că să nu uităm, există pe de-o parte cultură și pe de altă parte industrii culturale. Haideți să abordăm totuși un program real pentru cultură. În, uh, în fiecare an 800 de festivaluri um, candidează pentru o subvenție europeană mm, și Există doar câteva dintre acestea care chiar reușesc uh, um, și um, rata de succes este atât de mică în acest sector, doar 8%. Putem să mai continuăm aici să vorbim despre impactul unui, uh, unui sector cultural vibrant, uh, inclusiv și așa mai departe și um, elaborare de um, politici care nu reflectă um, cunoștințele din acest sens și sunt conștientă de faptul că oferă o, um, una, o imagine doar um, um, simplificată aici, dar și noi știm pe de altă parte că cultura nu poate rezolva toate problemele de astăzi și nici n-ar trebui, n-ar trebui să intervină acolo unde politica a eșuat. Dar este clar, am auzit acest lucru de multe ori astăzi, că trebuie să înțelegem cât de important uh, sunt cultura și artele uh, și ce poate face calda pentru procesul de integrare al Europei și ce nu poate să facă. În ceea ce privește festivalele, uh, noi am dori să vedem cum să se creeze um, condiții pentru uh, dezvoltarea festivalurilor. Uh, apoi, cum să devină um, uh, festivalurile platforme pentru um, promovarea um, artiștilor în mod uh, constructiv și cum pot acest lucru să uh, contribuie la dezvoltare și apoi care ar fi rolul Uniunii Europene în acest context. Haideți să ne gândim la punctul de plecare, la care stă la baza concepției noastre privind politica, privind festivalurile. Fiecare program trebuie să uh, stimuleze dezvoltarea creativă a artiștilor. Haideți să sperăm că nu o să fim um, um, de râsul istoriei um, și să nu fim considerați secolul care a propus uh, secolul altelor utilitare sau arte care sunt uh, dedicate doar creșterii publicului și al drepturilor de publicitate și așa mai departe eu, și um, Europa ar fi doar un loc de um, promovare și de experimentare. Haideți să îi susținem pe artiști în drepturile lor. Festivalul este o oportunitate, dar reprezintă și o responsabilitate atât pentru artiști cât și pentru audiență. Trebuie făcute alegeri artistice surprinzătoare, trebuie uh, testate limitele. De fapt, uh, directorul uh, festivalului de la Vidion a spus că un concept de festival ar trebui să fie rezervat promovării inovării, deoarece adevăratul rol al unui festival este să permită artiștilor să inițieze proiecte și activități care nu ar fi făcute în cadrul unor instituții normale. Așadar, al doilea punct de plecare consider că este următorul fiecare program trebuie să ceară festival, uh, festivalurilor să-și asume această responsabilitate artistică. Și aș dori să vă dau un exemplu scurt despre festivaluri și artiști care au un rol de pionier în această inovare europeană. Um, Igor Machevici a inițiat acest proiect în 1952. Uh, asociația noastră este cea mai veche uh, rețea care reprezintă în acest moment mai, mai mult de 100, care reprezintă 111 de festivaluri. Noi um, de la nivel european până la nivel local ne întrebăm care este rolul uh, Uniunii Europene în politicile culturale. Fondurile vor fi întotdeauna uh, reduse, dar Uniunea Europeană are o competență și o responsabilitate de a păstra uh, diversitatea culturală. Trebuie să dezvolte un sentiment comun de apartenență între cetățenii europeni. Vom renunța la cultură, vom uh, renunța la ideea de Europa și vom lăsa ca ideea, ca ideea națională să câștige. Um, pentru a salva Europa, trebuie să răspundem întrebării de ce trebuie să salvăm Europa. După părerea mea, potențialul festivalurilor poate fi folosit mai mult dacă ne dorim să intrăm în acest proces de a democratiza mai mult Europa. Și am sugera un program foarte concret. Europa, o Europa pentru festivaluri și festivaluri pentru Europa. Astfel ar putea fi promovată Europa și potențialul cultural. Obiectivul este să creeze o, o energie pozitivă în scena festivalurilor, unde, deoarece doar uh, câteva festivaluri sunt aprobate. Un nou program uh, ar trebui să facă parte din procesul de integrare europeană. În program sunt prevăzute câteva elemente cu un rezultat uh, clar, un ghid Uh, publicat ca o carte uh, pe un site pe internet și sunt incluse două ținte principale, o etichetă europeană de festivaluri și un premiu european pentru festivaluri rezervat unui grup restrâns de festivaluri. Programul va da rezultate pozitive atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru festivaluri Vom începe cu câteva festivaluri care vor deveni mai numeroase cu timpul, vom implica parteneri uh, locali, va, vor fi incluse atât festivaluri mari și cunoscute, dar și festivaluri mici de nișă. Va fi transmisă o imagine puternică a Europei prin datorită faptului că sunt incluse atâtea festivaluri și uh, astfel Europa va fi apropiată de cetățeni. Pentru a concluziona, prin noua generație de programe prezentată de doamna comisar mâine aici la comisie, noi am dorit să cerem uh, președin, președintelui comisiei și uh, membrilor Parlamentului European să ni se alăture Um, pentru a promova acest nou proiect al nostru. În al doilea rând, subliniem faptul că suntem pregătiți să sprijinim propunerea Comisiei uh, pentru bugetul cultural pe viitor și cerem ca cultura să fie reflectată foarte puternic uh, și um, actorii din acest domeniu trebuie să fie sprijiniți. Cerem de asemenea o recunoaștere mai bună a artelor și a culturii în politica regională și în fondurile structurale. În al treilea rând, și aproape am terminat, oferim și sau cerem europarlamentarilor să viziteze festivalurile din uh, țările proprii, să intre în acest dialog despre rolul uh, Uniunii Europene și autorităților naționale în sprijinirea uh, festivalurilor. Aici se regăsește potențialul pentru festivaluri în orașe și în regiuni. Și în al patrulea rând, vă invităm cu toții la aniversarea a 60 de ani de existență a asociației noastre. Vom sărbători uh, acest eveniment în Norvegia, în uh, Bergen. Și aștept cu nerăbdare în minutele rămase să aud care sunt întrebările dumneavoastră și vă voi pune la dispoziție mai multe documente. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mulțumesc doamnă Deventer. Ați uh, vorbit foarte uh, repede, sper că toată lumea v-a înțeles. Deci va exista acest program uh, Europa pentru festivaluri și festivaluri pentru Europa și eu am semnat această proclamație. Aș dori să vă aduc aminte că pe Uh, pentru următorul buget vom face un program pilot care se numește la fel. Și situația este asemănătoare cu premiul Lux. Când mergem la asemenea festivaluri, întâlnim oameni pe care nu i-am întâlnit altundeva. Oameni pe care am putea și putem să-i sensibilizăm, să-i interesăm pentru proiectul nostru, pentru viziunea lui Schumann. Cred că este o idee foarte bună, foarte bine pregătită de dumneavoastră și de colaboratorii dumneavoastră și cred că ar trebui să ne ocupăm de această idee în viitor. Din păcate, astăzi nu mai avem suficient timp și cred că niciun coleg nu îndrăznește să pună vreo întrebare acum pentru că suntem foarte în întârziere, însă doresc să vă mulțumesc uh, pentru prezentarea făcută. Vom ține cont de cele spuse de dumneavoastră și vom ține cont în cadrul următorilor, următoarelor discuții bugetare și în cadrul discutării următorului program cultural. Deci vă mulțumesc uh, amândurora și tuturor celorlalți și ajungem la sfârșitul uh, ordinii de zi pentru ședința de astăzi și începe acum ședința coordonatorilor. Cei care nu sunt coordonatori pot pleca și să se bucure de o seară plăcută.